pentru că oricum se va întâmpla. Mulțumesc. Se încheie acum dezbaterea și, într-adevăr, acum trecem la voturi. Firstly, therefore, the În primul rând, votul privind rezoluția cu privire la Kenya și nearestarea președintelui Omar al-Bashir al Sudanului. Votăm cu privire la, moțiunea, la propunerea comună de rezoluție. Nu există amendamente. Cine este pentru? Those Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu majoritate clară. Now we move to the vote on six motions. Trecem la votul cu privire la șase propuneri de rezoluție cu privire la drepturile omului în Siria, mai ales cazul domnului Almana. Supun la vot rezoluția integral cu vot cu nominal. Am deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. And that is adopted. Se adoptă. I have a number of announcements I've received. Am câteva anunțuri. Mrs. Gebhardt? Entschuldigung, ich habe meine Karte Doamna Gebhardt, îmi pare rău, eu nu am reușit să pun cartea de vot în mașină destul de repede, deci am votat pentru. Mulțumesc. Am notat. Am uh, primit din partea Consiliului uh, poziția sa în prima lectură. Da, doamna Eck, nu merge mașina de vot? nu nimic. Mulțumesc. Altcineva? Așadar, împreună cu uh, declarațiile sale cu privire la motivele și poziția Comisiei, titlurile vor fi anunțate la